hinsetzen, meine Damen und Herren, können wir auch nicht abstimmen. Dacă nu luați loc, nu putem începe voturile. Există o declarație scrisă că partea deputaților Papadopoulou, Higgins, Parvanova și Romeva Irueda la uh, înființarea unei săptămâni europene care să sensibilizeze problema stopului uh, cardiac a strâns și dincolo de Parlamentul nostru un număr mare de semnături. Conform articolului 123 regulament este uh, trimis și destinatarilor iar Uh, noi vom uh, semna și lista, uh, vom publica lista semnatarilor în procesul verbal. Doamna Dopul are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor Jim Higgins, Antonia Parvanovo, Raul Romevai Roeda, domnului Joao Ferreira și tuturor eurodeputaților care au însemnat împreună cu noi declarația scrisă numărul 11 privind uh, Uh, stabilirea, înființarea unei uh, săptămâni pentru conștientizarea legată de, uh, de stopul cardiac. Foarte multe persoane suferă de acest fenomen. Dacă ar exista o conștientizare, șansele de supraviețuire ar crește. Dragi prieteni, împreună putem schimba lucrurile. Împreună putem crește numărul de persoane care supraviețuiesc și putem salva 100.000 de, mii de vieți în fiecare an în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Papadopoulou.